Pronti? Prendete posto. Diamo inizio. Vă rog să luați loc. Începem lucrările comisiei noastre. Începem imediat cu punctul 11, prezentarea unei note informative detaliate în legătură cu evoluțiile cele mai recente în cadrul Farm Bill, legii americane privind agricultura. Am cerut această prezentare privind uh, ultimele evoluții în legătură cu adoptarea unui nou Farm Bill în Statele Unite pentru a înțelege mai bine uh, sistemul din această țară pentru a compara cu politica agricolă comună europeană. Doresc să urez bun venit domnului Jean-Christophe Bureau, căruia îi dau imediat cuvântul. Salut reprezentanții comisiei și imediat după prezentare vom avea o dezbatere cu speranța că colegii noștri vor ajunge în sală până atunci. Jean-Christophe, ai cuvântul. Vă rog. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Vă voi prezenta ultimele evoluții legate de Farm Bill. Uh, vom face o mică comparație cu uh, politica agricolă comună din Uniunea Europeană regulile legate de legea americană privind agricultura sunt destul de diferite de cele din cadrul PAC-ului. Programele expiră, unele programe expiră după un anumit număr de ani, altele sunt permanente, dar Congresul trebuie să voteze finanțarea acestora. Dacă dorim să rezumăm pe scurt ce se întâmplă, multe prevederi din actualul Farm Bill, adică mult din sprijinul agricol, mult din măsurile de sprijin agricol au expirat pe 30 septembrie, deci acum două săptămâni și chiar dacă plățile vor continua până la sfârșitul anului 2013 pentru multe programe, există programul de nutriție care reprezintă cam 80% din uh, uh, buget. E vorba de bonurile pentru alimente, food stamps, va continua și finanțarea va fi um, uh, rănoită. Dacă nu se votează un uh, Farm Bill, deci o nouă lege privind agricultura, pentru că ar fi trebuit votată în 2012 și deci este în uh, întârziere. Există legi foarte vechi din 38 și 49 care s-ar aplica uh, automat. Uh, fiecare Farm Bill suspendează aceste legi dar sunt legi care nu mai sunt deloc adaptate cadrului actual, deci nu este o ipoteză care e foarte plauzibilă este mai posibil să se prelungească legea actuală pentru un an în plus, probabil, dar chiar și această prelungire este foarte dificilă din motive de buget, pentru că s-a adoptat uh, la Congres mecanisme automate de stabilizare a bugetului. Care este situația actuală? În Statele Unite, Congresul, deci Senatul American și Camera Reprezentanților, care uh, uh, fac această lege agricolă cu puțină uh, implicare a administrației a guvernului. Deci cele două camere ale Congresului trebuie să adopte propunerile de Farm Bill. Uh, mai întâi um, se adoptă acest act legislativ într-un fel de comisie pentru agricultură, apoi în Camera Reprezentanților, în Senat, Senatul și-a adoptat în iunie propunerea de, Farm, de Farm Bill. În Camera Reprezentanților, Comisia Agricolă a votat, a adoptat această lege, dar nu a avut loc uh, votul în plenară. Deci Camera Reprezentanților trebuie să adopte o lege într-o anumită formă și apoi să aibă loc uh, o procedură de uh, Uh, concertare, de convergență pentru a ajunge la președinte care poate să-și uh, exprime un veto, ceea ce președintele Bush a făcut în 2008, dar în 2008 Congresul uh, nu a ținut cont de vetoul președintelui și totuși s-a adoptat uh, legea. Deci, deocamdată, legea nu a fost adoptată în Camera Reprezentanților și uh, un obstacol major în cadrul acestei camere este cel bugetar. E vorba mai ales de uh, bugetul foarte ridicat pentru food stamps, pentru aceste bonuri pentru alimente. Există elemente foarte conservatoare la nivel fiscal care doresc să reducă foarte mult acest uh, program și având în vedere criza, alți membri, uh, inclusiv republicani, nu doresc să diminueze prea mult acest buget. Acestea fiind spuse, dacă studiem uh, propunerea din Senat uh, și cea votată în Comisia pentru Agricultură din Camera Reprezentanților, putem să ne facem o idee destul de bună în legătură cu modul în care ar arăta un noul Farm Bill dacă va fi adoptat în următoarele 12 luni. Diferențele instituționale cu Uniunea Europeană, despre care am vorbit deja puțin, sunt următoarele. Uh, Congresul are cu adevărat puterea. Există un fenomen destul de specific în Statele Unite, e vorba de modul de reprezentare în Camera Reprezentanților, e vorba de persoane alese pentru 2 ani pe zone geografice destul de limitate. Deci, sunt într-un fel în campanie electorală permanentă. Este un exemplu, un fel de exemplu de democrație directă, dar care deschide mm, calea mm, unei mm, puteri deosebite a lobbyurilor, de aceea foarte multe interese intră în joc de care trebuie să se țină cont. Programul de nutriție reprezintă 78% um, din bugetul total al legii Farm Bill. Um, a crescut foarte mult, având în vedere criza și pe acest grafic puteți vedea efectul crizei economice asupra uh, programului de bonuri pentru alimente și programului de nutriție în școli pentru uh, femeile singure și copii uh, mici. Este principalul program social Um, în Statele Unite și este foarte ciudat că face parte din legea agricolă, dar așa este și uh, iată, cea mai mare parte din bugetul din cadrul Farm Bill este pentru acest uh, program de nutriție. Uh, Um, apoi există un buget pentru mediu și conservarea mediului, um, având în vedere că multe plăți din uh, legea agricolă actuală depind de condițiile de pe piață, de prețuri, care sunt în momentul de față destul de scăzute. Dar este o situație conjuncturală, după părerea mea, așa că plățile care par destul de mari uh, uh, față de celelalte sunt plățile de mediu. Situația este diferită de cea a programelor europene pentru că în mod istoric, conservarea se bazează mai ales pe uh, programe de retragere a terenurilor de cultură, în timp ce în Europa agricultorul este cel care trebuie să se ocupe de uh, protecția mediului. Dar în Statele Unite, în ultimii ani, au diminuat uh, programele de retragere a terenurilor pentru un, a face un active land management, deci o gestionare activă a terenurilor care seamănă mai mult cu cel european din cadrul pilonului mediu din punct de vedere istoric, uh, în anii 90, uh, Statele Unite uh, au avut un rol de pionier pentru a trece înspre ajutoarele directe, decuplate pentru agricultori, neutre din punct de vedere al producției, dar de la de începutul anilor 2000 au făcut un pas înapoi față de Europa și au creat sisteme de plăți care, pentru a-i proteja pe agricultori de situațiile nefavorabile, scăderea randamentului, secetă sau situații uh, legate de prețuri scăzute. De unde rezultă un ansamblu de programe uh, destul de complicat și, de fapt, ineficient în comparație cu programele europene, cu, uh, organizate pe doi piloni și mai ales bazate ajutoarele directe. Deci, dacă lăsăm deoparte partea legată de nutriție și ne analizăm sprijinul pentru agricultori, um, iată lista de plăți de care pot beneficia agricultorii. Există um, plăți fixe decuplate care sunt similare cu Single Fund Payment din um, pacul european, care se opun unui sistem de plăți care vor depinde de prețurile de pe piața mondială, pentru că statul acoperă diferența între Uh, uh, prețul uh, um, prețul efectiv și prețul minim, un preț minim. Există măsuri, măsuri anticiclice, plăci anticiclice. Există și un sistem de asigurare a recoltelor, în cadrul căruia um, agricultorii pot să um, aleagă opțiuni pentru a avea un venit asigurat. Există de asemenea un ajutor care seamănă cu vechea politică agricolă comună din anii 90 pentru zahăr și lapte și există alte uh, programe, e vorba de programul ACRE, care este uh, un sistem de compensații în venu- uh, pentru pierderea veniturilor. Mm. În 2008, uh, lobby-ul brokerilor în asigurări au Uh, obținut să se mențină cele două sisteme, de unde puțină eficacitate. Sans doute pas le Parlement. Um, sau uh, în anii 2000 s-au uh, acordat în mod destul de sistematic ajutoare suplimentare în timpul anului. De exemplu, pentru bugetul pentru războiul în Irak s-au votat și ajutoare pentru agricultură. Uh, după 2008 s-a hotărât să se reducă aceste măsuri excepționale care deveneau destul de obișnuite uh, și s-a stabilit astfel un uh, buget pentru situațiile de catastrofe naturale care se numește SURE. Deci, iată, sistemul de ajutor pentru agricultorii satelite este mult mai complicat decât cel din Europa. În momentul de față, prețurile pentru, pe piețele mondiale în 2010-2011 au fost ridicate, așa că aceste programe uh, anticiclice, ACRE sau uh, Loan Deficiency Payments, deci plățile în caz de neobținerea creditului, uh, au uh, fost destul de mici, deci un uh, buget scăzut, dar uh, este o situație excepțională legată de condițiile de pe piață. Uh, Eh, pentru următorul Farm Bill, eh, Congresul eh, va face va, o estimare pe 10 ani a costului actual al programului, deci se face ceea ce se numește um, Budget Office Baseline, deci organul pentru buget al Congresului va face o, o proiect, o estimare a uh, Um, acestui buget, uh, bazându-se pe ideea că prețurile pe piață vor fi mari, dar eu cred că este riscant o astfel de supoziție, de presupunere. Um, s-a observat destul de rapid că ce costa mult în uh, cadrul Farm Bill erau plățile directe uh, și bugetul de conservare pentru mediu. Dar nu e adevărat, pentru că în anumiți ani plățile anticiclice pot să atingă niveluri mult mai mari, de 5, 6, 7 miliarde de dolari, în funcție de condițiile de pe piețe. Deci, cred că uh, această anticipare a costurilor nu se face la fel de bine ca în Europa, unde uh, Comisia și alte organizații fac uh, um, evaluări de impact. Bugetul pentru asigurări crește, are tendința să crească. Statul plătește o parte din primele de asigurări, plătește pentru funcționarea sistemului de asigurări la companii private și plătește cam toată reasigurarea. Ehm, nu avem cifrele pentru 2012, dar simulările arată că asta costă între 16 și 24 de miliarde de dolari. În ipoteza că costul uh, pentru stat al asigurărilor este 20 de miliarde de dolari, observăm că cu acest sistem se trece de la un buget de 5 miliarde în 2010 la 20 de miliarde în 2012. Deci, astfel, bugetul variază foarte mult de la un an la altul și este destul de greu de acceptat așa ceva în Uniunea Europeană. Sistemul de asigurări. Uh, o bună parte din nota pe care v-am pregătit-o se referă la asta. Eu am o poziție foarte critică față de acest sistem pentru că costul pentru contribuabil și până la urmă ce uh, Uh, între, între costul pentru contribuabil și câștigul pentru agricultor uh, se pierde foarte mult pentru că o mare parte din bani ajung la companiile de asigurări care gestionează sistemul. Este deci uh, un sistem destul de ineficient și unii economiști au propus anul acesta să fie înlocuit cu un sistem gratuit pentru agricultură care ar fi mai eficient. Oricum, sistemul actual nu este o soluție bună și nu este o idee bună pentru um, a fi transpusă în Uniunea Europeană. Acum, dacă studiem propunerile adoptate în Senat și la Comisia pentru Agricultură din Camera Reprezentanților, cifrele la care se ajunge în aceste propuneri, e vorba de o economie pe 10 ani de 35 de miliarde de dolari uh, din Farm Bill, sunt de fapt acorduri cu ceea ce cere uh, Comisia pentru Buget din Camera Reprezentanților. Nu există, deci, un acord între Comisia pentru Buget, Comisia pentru Buget, uh, care este condusă de Paul Ryan, uh, candidatul la postul de vicepreședinte, ar dori să se reducă și mai mult, mai ales bugetul pentru nutriție. În cele două cazuri, fie că e vorba de Senat, fie că e vorba de Comisia pentru Agricultură din Camera Reprezentanților, costurile la buget sunt mai ales datorate programului pentru nutriție și programului pentru mediu de uh, protecția mediului. Deci, cele două propuneri vor să pună capăt de asemenea sistemului de plăți directe. Dar, în momentul în care Congresul spune în presă că se vor elimina toate plățile directe, este fals acest lucru, pentru că dintre toate programele pe care le-am menționat, doresc să uh, elimine doar uh, plățile decuplate fixe, tipul de plăți care pun cel mai puține probleme în alte țări, țări de țările terțe, pentru că sunt cele mai compatibile cu regulile OMC. Dar uh, Senatul și Comisia pentru Agricultură din Camera Reprezentanților doresc să dezvolte sistemul de asigurări și sistemul de garantare a veniturilor uh, pierdute eventual. Deci, de exemplu, conform propunerii Senatului, se dorește să se um, echilibreze plățile fixe directe și contraciclice și programul ACRE, toate acestea să fie înlocuite de un ansamblu de asigurări și um, ajutor pentru completarea veniturilor dacă uh, acestea scad. Propunerea Comisiei din Camera Reprezentanților nu este exact uh, identică, este oarecum apropiată, dar uh, și sistemul este un pic mai complicat. Deci, altfel spus, ideea este să se acropere riscul scăderii veniturilor agricultorilor în mod destul de ambițios, pentru că s-ar declanșa plăți pentru scăderea veniturilor de doar, cu doar 10% și uh, o mare parte conservatoare din republicani sunt împotriva acestui uh, idei pentru că spun că este anormal să se acopere uh, pierderi de venituri de 11% într-o profesie cum este agricultura și de unde multe dezbateri în Camera Reprezentanților. Referitor acum la aspectele internaționale. Da, tot ceea ce ține de partea internațională e foarte interesantă. Acum, Statele Unite au mai multe programe. Unele sunt perfect compatibile cu exigențele așa numite cutii verzi de la OMC, altele s-ar putea să fie compatibile, însă totuși sunt criticabile. Am încercat să facem simulări pe 2012, când seceta a fost destul de impresionantă. Dacă pornim de la ide- ideea că pentru asigurări și reasigurări contribuabilul american va plăti um, între 16, 18, aproape 24 de miliarde de dolari, atunci singurul mod în care SUA își pot menține acel total pentru sprijinul pentru producători în funcție de produs, deci um, această măsurătoare de la OMC, ar putea să facă asta doar printr-un sistem de notificări care e foarte contestabil. Deci nu e probabil ca Australia, Noua Zeelandă sau UE uh, să creadă că ceea ce fac americanii e în conformitate cu regulile OMC. În orice caz, aceste ajutoare sunt atacate acum de Brazilia, e vorba de un caz legat de bumbac, Însă jurisprudența de la OMC e mult mai generală în această privință și ceea ce e sigur e că prevederile, propunerile Congresului nu vor soluționa acest conflict existent la OMC. Deoarece prin aceste propuneri, plățile vor depinde și mai mult de condițiile de pe piață. Iar astfel, în anii de secetă sau în anii uh, foarte dificili, nivelul de plăți va fi foarte ridicat. Deci eu nu cred că prin aceste propuneri legea agrară americană ar deveni mai compatibilă cu regulile OMC și dacă ne bazăm pe ceea ce se propune acum la Congres, uh, propunerile pot fi foarte ușor uh, contestate uh, la OMC. Ca să trag concluziile, toate aceste măsuri care se suprapun unui sistem de asigurări și a unui sistem de uh, Uh, venituri complementare. Uh, toate acestea se adaugă și unor programe de mediu care sunt foarte bune. Sunt programe împotriva eroziunii, împotriva pierderii biodiversității. De asemenea, există și costurile pentru programul de nutriție și aici costurile sunt enorme. Acum, de exemplu, 46 de milioane de americani beneficiază de bonuri pentru alimente. E drept că pot exista, se poate face și multă risipă în cadrul acestor programe, însă evaluările arată oricum că sunt niște programe destul de utile din punct de vedere social. Deci foarte multe persoane beneficiază de pe urma acestor programe pentru a putea supraviețui. Când vedem bugetul prevăzut pentru legea agrară americană, e clar că ne că dacă uh, nu se schimbă actualele prevederi, costul total va ajunge la 990 de miliarde. Uh, Comisia de Agricultură vine și acum niște propuneri de 300 de miliarde de dolari, însă vă spun ar fi vorba de niște sume foarte ridicate, însă o mare parte, un mare procent din această sumă reprezintă programul pentru nutriție, ceea ce e foarte diferit de Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană, programul se bazează pe plățile directe, cel puțin așa am eu impresia legea agrară americană e pe care să devină un instrument de protecție agricultorilor și asta ar putea avea consecințe la nivel internațional. Din acest punct de vedere, Uniunea Europeană e mult mai coerentă în ceea ce privește politica pe care o are din anii 90 încoace, când are un obiectiv clar. SUA a dat cumva înapoi. Uniunea Europeană, de asemenea, își dorește mult mai mult o cooperare internațională. Ei vor să ofere ajutoare care să nu doneze altor țări, în timp ce Senatul și Congresul, Senatul și Camera Reprezentanților par să treacă cu vederea obligațiile de la OMC. Și există și o notă internă de acolo care spune că dacă regulile OMC s-ar opune intereselor naționale, acordurile internaționale nu au cum să fie dominante față de legile votate în Congresul American. În cazul Europei, ce putem spune? Această politică americană riscă să protejeze și mai mult pe producători. Aceștia vor fi pe o poziție mai puternică în ceea ce privește exporturile, deoarece vor putea uh, avea niște venituri ridicate, păstrând prețurile scăzute și fiind foarte agresivi în ceea ce privește exporturile. ceea ce ne îngreunează nouă misiunea. Noi împreună cu Elveția suntem cumva niște lideri care vrem să impunem o anumită disciplină în domeniul agriculturii. Nu vrem să distorsionăm, distorsionăm uh, foarte mult piețele. Să vedem că țări precum Rusia acordă ajutoare cuplate către producția, la fel face și Ucraina, la fel face și Brazilia. Vedem ce se întâmplă și în SUA, unde în loc de ajutoare decuplate vor avea un sistem anticiclic. Ei bine, când vedem toate acestea, apare o problemă strategică pentru noi. E bine să fii lider, însă când nimeni nu îți urmează modelul, lucrurile nu stau chiar atât de bine. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Domnule Jean-Christophe Bureau. Într-adevăr, în urma unei astfel de prezentări, putem avea o discuție foarte interesantă. Îi rog pe colegi să se înscrie. Îi dau cuvântul domnului Agnew, după care... Chairman, thank you. Yes, that... Domnul Agnew. A fost o prezentare într-adevăr foarte interesantă. Ați menționat cel puțin patru metode de a proteja veniturile agricultorilor. Iată că e distrus mitul conform căruia agricultorii americani nu sunt subvenționați. Pot să vă pun o întrebare. Personal înțeleg toate aceste lucruri, deci vreau să vă întreb dacă dumneavoastră uh, credeți că una din aceste sisteme sunt mai bune? Credeți că unul dintre acest sistem ar putea da niște rezultate mai bune pentru agricultori? Poate că aveți o opinie personală și m-ar interesa să știu care e aceasta. Ați menționat programul de retragere a pământurilor. Noi uh, am vorbit despre scoatere din circuitul agricol. E interesant ce se întâmplă acum în America la grâu prețul e de 200 de euro la tonă. Uh, cum se face că în momentul de față se dorește totuși o scoatere din circuit a pământurilor? Și o altă întrebare. Parte că nu i vorba chiar de agricultură. La început ați spus că președintele are veto, are drept de veto. Se poate trece peste, peste președinte atunci. Dacă ai drept de veto, trebuie să se țină cont de tine, nu? sau dreptul de veto e altfel la americani. E interesant de asemenea să aud că republicanii uh, descriu agricultura ca fiind o profesie. Când ai o profesie, faci ceva și ești plătit pentru asta. <laughs> Însă dacă uh, agricultori ar urma să fie plătiți pur și simplu pentru că ar pământul, atunci ar avea și o profesie, ca oricare alta, dar lucrurile totuși nu stau așa. Agricultura e ceva diferit, nu? Mulțumesc! Grazie Agniu. Herbert Dorfman e poi Martin Osling. Herbert Dorfman și apoi Martin Heusling. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă pentru noi toți. Vreau să prezint câteva argumente. Mie mi se pare că în evaluarea dumneavoastră ați spus foarte clar că drumul americanilor de a se axa pe plăți anticiclice din ce în ce mai mult nu este unul potrivit pentru viitor, dar eu nu sunt convins de asta, pentru că văd în ce direcție se îndreaptă discuția în Europa. Văd ce se întâmplă cu uh, sistemul nostru de a alimenta pur și simplu ca și când am dat cu stropitoarea, uh, an de an, indiferent de ce se întâmplă în plan global. Și în acest an vedem foarte clar că iarăși e diferență la nivelul câștigului. Deci nu știu dacă um, calea plăților anticiclice prefera, preferată de americani nu este una de viitor. Și dumneavoastră ați spus uh, foarte clar că sunteți critic față de sistemul asigurărilor. Totuși, în Europa există câteva țări și, țar, și, stata, și statul din care vin eu, Italia, dar și Spania, unde de ani de zile există sisteme foarte de succes de uh, asigurări și uh, se încearcă dezvoltarea acestor sisteme de asigurare. Noastră în prezentare ne-ați spus că dacă ar exista o daună um, la nivelul mediului înconjurător, ar crește prețurile. Ei bine, anul acesta noi ne-am confruntat uh, cu secetă. Poate că atunci e valabil. Dar dacă aveți o livadă de mere sau o, uh, o, o, o vie uh, care e bătută de gheață, atunci problema e puțin alta. Poate am înțeles eu greșit, dar mi se pare foarte interesant că există acel sprijin pentru alimentație, acele etichete și spuneați că valorează aproximativ 80 de miliarde de dolari pe an. Cam 250 de dolari pe, per capita pentru alimente. E o sumă substanțială totuși. Spuneați că această soluție americanilor nu va face altceva decât uh, să producă efecte pe piața, pe, la nivelul poziției pe care o ocupă uh, piața americană în, în plan global. Dar n-am înțeles prea bine despre ce vorbiți, pentru că cumva spuneați că nu e vo- voie să se influențeze piețele externe, pentru că este un program strict intern pentru americani și eu cred că totuși nu este un program care să fie relevant pentru piețele internaționale sau pe, uh, la nivelul sectorului internațional discutați despre cele 20 de procente care rămân anual, 20 de miliarde de euro. E mult mai puțin comparat cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, așa că poate că ați putea să ne explicați puțin la ce v-ați referit concret. Mulțumesc! Mulțumesc, Herbert. Martin Heuschling și apoi Jim Nicholson. Foarte interesant totul. E frumos să auzim că în Europa totul e bine și frumos și că în America nu e așa de pe roze. Poate că dacă, americanii sunt de altă părere și ar fi util să vedem ce se întâmplă, pentru că oricum noi am fost anul trecut, noi cei de la Agri am fost uh, în America, ar fi interesant să-i ascultăm acolo, la fața locului, poate că ne-ar prezenta altfel situația. Spuneam că există programe uh, de, de alimentație pentru populație. Asta ține de politica socială, de fapt. Și mă interesează exact cum anume se traduce asta prin intervențiile pe piața alimentară, cum se distribuie uh, mărcile alimentare, uh, ce relevanță are asta pentru sectorul alimentar. Cam asta ne interesează pe noi, cei din Europa. Sistemul asigurărilor, uh, face ca bugetul agricol din acest uh, an să depășească marjele obișnuite, mai ales uh, date fiind catastrofele uh, la nivelul recoltei din SUA. În Germania, de exemplu, avem asigurări pe ziua, este un sistem oricum finanțat de fermier, nu de stat. E un cadru oferit de stat, dar până la urmă fermierii contribuie cu bani în potul de asigurare. Uh, deci uh, nu e o situație comparabilă cu cea din SUA și m-ar interesa mai multe detalii, să știți, pentru că vreau să știu exact ce se întâmplă cu societățile de asigurare, cum participă la piață și cum uh, dezvoltă sistemul. Vă întreb ce ar însemna dacă am instalat și noi un sistem uh, similar în pilonul 2, pentru că mereu am întrebat oare ce s-ar întâmpla dacă sistemul din Europa ar fi um, consolidat precum cel din America. Ce fel de calcule am putea face la pilonul numărul 2 dacă am avea aceste asigurări pe exploatații și dacă am ține cont și de uh, eșecul recoltei și l-am include în polița de asigurare? Cum anume am putea face niște calcule a priori? Ar trebui să vedem dacă aceasta este calea uh, cea potrivită și dacă ni se potrivește nouă europenilor. Poate că aveți date concrete despre Um, cât revine fermierului american cu privire la beneficii din partea statului, care este venitul per cap de fermier în America comparativ cu cel din Europa, pentru că până la urmă mă interesează și aportul subvențiilor de stat um, la nivelul venitului fermierului american. Poate că putem să facem o comparație cu situația din Europa. America e în plină campanie electorală acum, știm bine, și probabil că procedura legislativă se va decide și se va, se va uh, finaliza abia după alegeri. E greu de estimat în ce direcție se, va îndrepta, se vor îndrepta lucrurile acum, către asigurări mai mult sau către asigurarea veniturilor. Se va spune oare că se va încerca o echilibrare a veniturilor uh, și să spunem că dacă, de exemplu, scade venitul cu 10%, atunci automat intră în vigoare polița de asigurare, dar toate acestea sunt deja lucruri uh, despre care trebuie discutat în detaliu, pentru că nu știm dacă totul e compatibil cu sistemul european. Mulțumesc! Jim Nicholson și apoi domnul Schmidt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă. Aș avea câteva întrebări. Ați confirmat cumva unele dintre cele mai negative bănuieli pe care le aveam. Am fost și eu în America anul trecut. Și de fiecare dată când intre pe americani în legătură cu asigurările, se co- coteau, nu vreau să răspundă la întrebare. Ați folosit niște cifre, ați vorbit de 20 de miliarde de dolari pentru 2012, e enorm de mult. E un sprijin enorm de mare, nu? Și ați folosit cuvintele, poate că parafrazez ce a spus dumneavoastră, însă spuneți că companiile de asigurări câștigau bani la greu lumina acestui lucru, credeți că ar fi înțelept ca și Uniunea Europeană să permită companiilor de asigurări europene să facă același lucru? Ei sunt singurii care ar beneficia de pe urma unei astfel de măsuri. Deci nu agricultorii ar câștiga, ci asiguratorii. Deci ar vrea să știu ce credeți despre asta. De asemenea, Folosind aceste asigurări, credeți că ei îi sprijină pe fermier pe ușa din spate în loc să o facă frontal și pe față, cum facem noi în Uniunea Europeană? Mulțumesc. Vă mulțumesc, Jim. Domnul Schmidt, după care domnul Sikirski. President, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu voi fi subcint și mie mi s-a răspuns la unele întrebări. Da, a fost o zi ciudată astăzi. Uh, îl uh, laud, domnul Agnew a pus o întrebare excelentă. Pentru prima oară sunt complet de acord cu dumnealui, chiar a pus punctul pe ei. Deci putem să ne inspirăm oare din ceva uh, din modelul american? Mă întreb eu. Deci avem acum propuneri de a folosi banii publici în uh, scheme asemănătoare. Mă întreb însă dacă ar trebui să facem așa ceva, Doamne. Grupul nostru credem că astfel am putea deturna uh, fondurile către uh, speculanți în loc să sprijinim producția rurală. Da, într-adevăr, agricultorii sunt și consumatori, însă eu cred că din punctul nostru de vedere e o cale greșită. Uh, da, noi suntem pentru cooperative, vrem să încurajăm pe agricultori să se uh, um, mobilizeze, de exemplu, am vrea să existe companii din alea mutuale de asigurări, însă nu am vrea să, să implicăm aici poliție de asigurări și să încurajăm tot felul de practici perverse. Ca și domnul Egnu, da, cifrele sunt enorme, e drept, vorbim de Statele Unite Americii. În propunerea noastră e vorba de o sumă limitată pentru dezvoltarea rurală. Deci eh, ne-am gândit la cum companiile de asigurări ar putea absorbi acei bani. În ceea ce este sistemul eh, american, n-am înțeles exact. Sunt niște bani care, dacă n-ar fi ajuns în acest nou buget creat, ar fi fost folosiți direct ca ajutor uh, pentru producție. Deci e, într-adevăr, aici vorba de un sprijin pe ușa din spate pentru a nu fi contestați la OMC. De despre asta e vorba? Asta fac americanii? Mulțumesc. Domnul Sikirski. Mulțumesc. poprosić o powtórzenie tych... Mulțumesc. Aș vrea să cer uh, niște date în legătură cu programul agricol și programul de sprijin alimentar. Ne puteți da din nou cifrele? Care era acea defalcare în funcție de hectar sau de exploatare sau de consumator? De exploatație, mă scuzați. Știm că e vorba de 300 de milioane de locuitori, însă nu știm exact cifrele pe cap de locuitor. Aș vrea să știu de asemenea care e și uh, dimensiunea medie a unei exploatații agricole. Asta l-am putea compara mai ușor sistemul american cu cel american. European cu cel american, mă scuzați. Nu știu, dar am, dacă am înțeles eu corect, atunci când veniturile scad cu 10%, se declanșează acea poliță de asigurare. Deci doar la o pierdere de 10% la producție, la venit, se declanșează asigurarea deoarece nu mi se pare mult. 10% e o fluctuație normală dacă să ținem cont de condițiile de, mm, climaterice, de exemplu. Deci nu e ceva exagerat. Și în ceea ce privește programul de sprijin alimentar, e vorba aici de aproape 500 de milioane și eh, zeci de milioane de persoane, peste 18 milioane beneficiază de pe urma acestui program. Asta la noi, în UE. În America, 47 de milioane de oameni folosesc programul. Deci 15% din populație. În Europa e vorba de 18% de fapt. Și încă o întrebare. Care e reacția OMC-ului? Ce va face OMC-ul dacă SUA nu respectă regulile stabilite la OMC? Comisarii noștri pentru comerț care participă la negocierile OMC vin de fiecare dată înapoi și ne spun că OMC-ul e perfect. Mă întreb dacă asta înseamnă că americanii sunt atât de puternici încât pur și simplu pot încălca regulile stabilite de OMC și aș vrea să știu care e sursa de finanțare pentru infrastructurile din uh, zonele rurale. De unde provin banii? De la un fond diferit sau uh, sunt bani gestionați local? E bugetul federal? E o competență federală, națională? Cum funcționează asta? Mulțumesc! Foarte bine! Eu cred că dezbaterea a fost foarte interesantă, am avut multe intervenții. Vreau să știu dacă vreun reprezentant din partea comisiei dorește să intervină. Dacă nu, îi dau cuvântul din nou invitatului nostru, domnului Bureau, pentru răspunsuri. Aveți cuvântul. Aveți cuvântul. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește nivelul de sprijin pentru agricultori în SUA și mitul acela al unui agricultor foarte puțin uh, subvenționat. E bine, există vreo patru mijloace de a proteja veniturile la noi. În America vreo șapte-opt mijloace de a-i proteja. Deci sunt foarte protejați. Dacă uităm la sumele oferite agricultorilor medie în ultimii ani, E drept că sumele sunt inferioare celor din Uniunea Europeană. La noi, subvențiile reprezintă cam 20% din totalul, din valoarea producției. În SUA, E vorba de 10%, de jumătate față de noi. Bineînțeles, dacă facem un calcul pe agricultor, cifrele sunt mai ridicate în SUA decât în Europa. Dacă facem calcul la hectare, e diferit. Dar ideea e că în Uniunea Europeană agricultorii sunt mai sprijiniți. Însă sprijinul de aici e mult mai neutru, creează mai puține de natural, cel puțin pentru țările terțe. Totul se face într-un mod mai uh, transparent, mai previzibil. În ceea ce privește mijloacele americanilor care sunt uh, anticiclice, e bine, acolo prețurile pot, costurile pot crește foarte mult în funcție de evoluție, în funcție de la un an la altul, de situația de, din fiecare an. Cam așa stă situația legată de nivelul uh, subvențiilor. Domnule Agnew, m-ați întrebat care ar fi concluziile mele personale. Referitor la asigurări, și domnul Dorfman a pus o întrebare în legătură cu asta. E bine, sistemul de asigurări american funcționează foarte prost. Practic, dacă ne uităm la ultimii ani, de fiecare dată când un agricultor a perceput un dolar de la prima de asigurări, asta a costat guvernul aproape 2 dolari. Într-un astfel de sistem, pierderile sunt de aproape 50%, deci e mai bine să ai niște plăți directe ca în Uniunea Europeană și e mai bine să lași agricultorul să-și uh, uh, încheie el singur asigurarea, deci e mai eficient. Însă e drept că am putea să ne închipuim, să ne imaginăm un sistem de asigurări mult mai bun în Europa. Ne putem baza pe sistemul canadian, care e mult mai bun. În America, lobbyiștii sunt uh, foarte puternici, ei au niște venituri foarte mari și ei uh, creează această ineficiență a sistemului. Statul, practic, acoperă toate costurile de reasigurare și asta nu e normal deoarece compania de asigurări în sistemul american practic nu riscă nimic. Deci despre asta e vorba aici dacă e să comparăm sistemele. În ceea ce privește ajutoarele anticiclice, aici variațiile bugetare pot fi importante de la un an la altul. Nu știu, dumneavoastră știți mai bine dacă asta ar fi compatibil sau nu cu cadrul european. Referitor acum la scoaterea din circuit a terenurilor. Ei au un program foarte vechi de conservarea terenurilor pentru combaterea eroziunii. Ulterior a devenit un program de protecție a biodiversității. E un program care se bazează pe un anumit concept foarte discutat în ecologie. E de acel land sparing în loc de land sharing. Uh, Lucrările mai recente din revista Science spun că așa numitul concept de land sparing ar fi mai interesant. Deci să se stabilească o anumită zonă ca fiind o zonă protejată. Deci, practic, să lași pământul în pace. Eu cred că am putea să ne inspirăm din programul uh, american în ceea ce privește uh, conservarea, deoarece aici programul lor funcționează destul de bine. Am vorbit despre programul de asigurare. Acum, referitor la costul programului alimentar. Da, într-adevăr, aproape 47 de milioane de cetățeni americani beneficiază de pe urma programului. Sunt mai multe programe. E cel în roșu, sunt tichetele pentru alimente, însă mai e și alimentația în școli, uh, hrana pentru mamele celibatare. Deci sunt principalele programe sociale americane și e interesant că acestea sunt incluse în uh, legea agrară. Nu știu, asta s-a făcut din motive istorice sau politice, deoarece în Congres faptul că incluzi ajutoarele sociale în legea agrară a permis ca timp de 30 de ani să poți adopta legea agricole cu sprijinul uh, unor districte foarte urbane în care uh, mulți cetățeni beneficiau de etichetele pentru alimente. E o ironie a situației politice. Acum programul de etichete alimentare a ajuns să blocheze legea agrară. Deci lucrurile s-au inversat, practic, din punct de vedere politic. În medie, programul de etichete alimentare reprezintă cam 60-70 de dolari lunar distribuiți uh, oamenilor care beneficiază de pe urma acestor ajutoare. Se pot cumpăra doar alimente, nu se poate cumpăra alcool, se poate cumpăra, de exemplu, suc de portocale sau alte alimente. Deci o formă destul de paternalistă de a um, oferi ajutor social, însă e ceva oarecum bine acceptat în Statele Unite ale Americii. Nu știu dacă am uh, uitat ceva. Acum, ce anume am putea lua noi din experiența americană. A, și reacția OMC-ului. Programul american, cred eu, are rost, deoarece îi protejează pe agricultori de fluctuații. Tocmai la asta mă refeream când vă spuneam că, eu, că astfel agricultura devine mult mai agresivă la exporturi. Deci nu vorbeam de programul alimentar aici, eu vorbeam de aceste plăți anticiclice, de asigurări împotriva catastrofelor. Astfel, agricultorul e protejat, poate să-și asume riscuri și asta pentru o politică, pentru politica comercială, clar e un lucru bun. Problema, bineînțeles, e că sunt niște ajutoare cuplate, deoarece favorizează producția, acoperind riscurile producătorului și, în mod normal, Uh, la OMC, SUA ar trebui să fie oarecum limitată. Ați întrebat care e reacția OMC-ului. Ei bine, <laughs> OMC-ul e alcătuit dintr-un secretariat. OMC-ul nu spune nimic dacă nu există o acțiune împotriva SUA. Doar Brazilia a atacat Statele Unite ale Americii la OMC. UE încă nu a făcut-o. Eu cred că dacă propunerile Congresului vor fi adoptate, Brazilia a arătat clar că nu va sta cu mâinile în sân. Australia de asemenea examinează dosarul îndeaproape. Acum Deci cheltuielile pentru 2012 privind asigurările vor fi făcute publice în 2015 și uh, timpul va trece, vom ajunge în 2011, 2018, mă scuzați, deci doar atunci de-abia s-ar putea eventual înainta o acțiune, să între timp poate că deja vor fi uitat toți despre ce s-a întâmplat. Asta e problema cu o durează mult. Îi mulțumim domnului Birău pentru acest raport interesant, cu siguranță ne va da de gândit încă și pe viitor. Dacă nu mai aveți alte comentarii la punctul 11, trecem la următorul punct la punctul 9, mă scuzați. Amendament la propunerea comisiei 625 din 2011, final 3, E vorba de propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire unor norme privind plățile directe acordate agricultorilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune. Vom avea o prezentare din partea Comisiei. Dragi colegi. Eu vă sfătuiesc să discutăm împreună toate aceste puncte legate de uh, modificarea acestei propuneri a Comisiei. Deci toate cele patru puncte se referă la uh, viitoarea aderare a Croației la Uniunea Europeană în 2013. Există un singur punct specific, suplimentar, care a fost introdus la dosar. E vorba de finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC punctul 12, aici e vorba de transparență. Propunerea comisiei este să avem noi norme privind publicarea de informații în legătură cu toți cei care beneficiază de mm, plățile de la PAC. Asta pentru a da curs recomandărilor făcute de Curtea Europeană de Justiție. Vă reamintesc, Curtea a vorbit despre nevoia arătat că trebuie făcute transparente listele cu beneficiari. Termenul pentru amendamente. 17 octombrie 2012 la prânz. E vorba doar de modificarea dispozițiilor introduse recent. Eu v-aș propune să vorbim întâi despre acest uh, punct privind transparența îi dau acum cuvântul comisiei. Uh, ei ne vor prezenta propunerea lor, după care vor lua cuvântul raportorii. Domnul Megel trebuie să fie aici, director general de la comisie. Îi dau cuvântul imediat. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a spune că Comisia este recunoscătoare Parlamentului European pentru faptul că discută foarte rapid această propunere, foarte repede după ce Comisia a adoptat-o pe 25 septembrie. Astfel vom putea incorpora această propunere ușor în procesul de reformă. Propunerea privind transparența are un trecut pe care doresc să-l prezint pe scurt. Programul precedent articolul 44a um, din regulamentul pentru PAC și regulamentul Comisiei. Aceste, regulament, aceste reglementări au fost invalidate parțial de Curtea Europeană de Justiție în ceea ce privește publicarea datelor privind plățile pentru persoane fizice. Curtea a considerat că aceste prevederi nu respectau principiul proporționalității. Prevederile relevante au fost apoi ajustate pentru a se referi doar la persoane juridice. Deci, acum se publică doar uh, informațiile privind uh, plățile pentru persoanele juridice. Aceasta este status quo. După decizia curții am, am evaluat-o cu mare atenție, am analizat-o cu mare atenție și în consecință am elaborat un nou uh, propunere privind transparența pentru PAC care a inclus mai multe etape care au durat ceva timp. Mai întâi, o consultare cu actorii interesați uh, pe baza unui document în care se prezentau opțiunile și se puneau anumite întrebări. Am lansat uh, un uh, studiu, un um, eurobarometru, un uh, sondaj de opinie pentru a vedea care este părerea europenilor despre transparență și 62% din cetățeni s-au exprimat în favoarea publicării informațiilor privind beneficiarii sprijinului PAC și doar 22% uh, împotrivă. Am ținut cont de rezoluțiile Parlamentului European uh, din perioada de descărcare de gestiune pentru 2009-2010, în care s-a cerut Comisiei să facă o propunere care să ofere un nivel ridicat de transparență, citesc din rezoluția din 2009, deci un nivel ridicat de transparență și în fine am ținut cont de prevederile noilor uh, noilor regulamente, reglementări financiare, um, acord uh, politic la care instituțiile au ajuns înainte de vacanța de vară, care va intra rapid în uh, aplicare. Articolul 56 privind gestionarea comună cere o publicare anuală ex post a beneficierilor fondurilor de la buget inclusiv fondurile PAC, bineînțeles. Și acest lucru trebuie să facă cu respectarea articolului 31, care cere publicarea listei persoanelor fizice beneficiare cu nume, um, localizare geografică, sumă și scopul plății. Iată care sunt noile um, condiții din uh, reglementarea financiară. Pe această bază, propunerea pe care v-am transmis a fost adoptată de comisie pe 25 septembrie 2012. Este important să afirmăm în acest context faptul că Curtea Europeană de Justiție nu a pus sub semnul întrebării legitimitatea transparenței, ci a cerut respectarea principiului proporționalității. Deci, tipul uh, și uh, mijloacele publicării nu trebuie să depășească obiectivul uh, urmărit. Din punct de vedere politic, transparența este, după părerea Comisiei, foarte importantă, mai ales pentru a permite controlul public prin cheltuielile PAC-ului în sens foarte larg. Un al treilea aspect de care trebuie să țină cont, după părerea noastră, este simplificarea. Mm, noile condiții trebuie să evite uh, poveri administrative exagerate, mai ales pentru administrațiile naționale. Mm, să nu uităm că e vorba de publicarea unor informații privind milioane de beneficiari din Uniunea Europeană, numărul beneficiarilor uh, plăților directe în 2011 este 7,5 milioane. Care sunt principalele aspecte din noua propunere a Comisiei? Trebuie să fie un, o, uh, o, o prevedere unică care se aplice și persoanelor fizice și persoanelor juridice. Mai multe state membre ne-au spus că le este foarte greu să facă o distinție între persoane uh, fizice și juridice pentru că nu, în bazele lor de date nu au făcut această distinție neapărat. Uh, deci o astfel de diferențiere ar crea povereri administrative suplimentare. În al doilea rând, elementele sistemului sunt similare cu cele din sistemul precedent, cu trei modificări majore care au fost introduse uh, pentru a ține cont de decizia curții de hotărârea curții. Mai întâi, uh, o justificare revizuită a transparenței, care este controlul public asupra cheltuielilor Uniunii Europene. În al în doilea rând, uh, uh, se publică mai multe detalii prin publicarea sumelor pe măsuri. Deci nu e vorba de uh, sumele primite din pilonul 1 și din pilonul al doilea, ci și pe diferitele măsuri pentru care s-au primit. În fine, am introdus un prag minim pentru ca numele beneficiarilor să fie publicat, pentru a respecta principiul proporționalității ce se cere în regulament? Se cere publicarea beneficiarilor, fie că e vorba de persoane fizice, fie de juri, persoane juridice, al sprijinului PAC. Publicarea trebuie făcută uh, cu numele, așa se întâmplă și astăzi, și pe municipalitate, cu cod postal, dacă se poate. publicarea trebuie să se refere la sumele primite într-un an financiar uh, împărțite, împăr, uh, împărțite pe măsuri. În cazul celui de-al doilea pilon e vorba și de contribuție a UE și contribuții din alte uh, surse pentru a avea o imagine completă a sumelor primite. În fine, trebuie să existe o informare privind, informație privind natura măsurilor și descrierea măsurilor respective pentru a permite celor care citesc aceste informații să înțeleagă despre ce vorba, ce reprezintă aceste sume. Publicarea trebuie să se facă pe un site web unic pentru fiecare stat membru pe o perioadă de 2 ani. Așa se face și astăzi conform uh, regulamentului Comisiei de ce 2 ani, pentru că aceste informații uh, nu au sens decât dacă cel care le citește știe cum au evoluat um, sumele primite într pe o perioadă de timp, dar perioada nu trebuie să fie prea lungă pentru a evita um, um, încălcarea drepturilor fundamentale. De ce am uh, introdus un, public, un uh, prag minim? Pentru principiul uh, proporționalității. Nu se publică numele fermierilor din cadrul programelor pentru fermele mici. Suma maximă Uh, fixat, uh, deci pragul ar putea fi de, un, de 1000 de euro. Deci dacă um, agricultorul primește mai puțin de 1000 de euro pe an, nu se publică numele, dar se, nu, se uh, publică um, localitatea, suma per măsură și explicarea măsurii respective. Trebuie de asemenea să se evite riscul unor poveri administrative exagerate. Alte reguli tehnice sunt prevăzute prin acte um, de implementare de către comisie. Un aspect pe care nu pot să-l comentez acum uh, este faptul că Organul European pentru Protecția Datelor tocmai a exprimat un aviz din punctul de vedere al legii privind protecția datelor. Am, uh, datelor am primit ieri acest document, nu l-am analizat încă, dar aceste informații au fost trimise și Parlamentul European, deci dacă e nevoie putem reveni asupra recomandării um, organului pentru protecția datelor. Ce se va întâmpla în continuare? Trebuie să ne asigurăm că Noile prevederi privind transparența vor intra în vigoare odată cu reforma, pentru ca reforma și noile reguli de transparență să se aplice în același timp. Se poate face acest lucru incorporând uh, regulile privind transparența în regulamentul orizontal uh, pentru al patrulea pachet și deci ar intra automat în uh, vigoare odată cu reforma. Având în vedere că este o chestiune complexă, cu aspecte tehnice complexe, serviciile Comisiei vă, sunt la, vă stau la dispoziție pentru explicații de ordin tehnic. Deci la dispoziția Comisiei, Secretariatului sau vreunui deputat care dorește clarificări suplimentare. Vă mulțumesc! Bine! Bine, mulțumim domnului director Mögel pentru această prezentare pentru toate aspectele legate de intrarea Croației în Uniune, nu cred că există aspecte majore de discutat. În ceea ce privește transparența, acesta este într-adevăr un aspect delicat. Domnul Giovanni Lavia nu este azi prezent, dar Michel Dantin va lua cuvântul pentru a sublinia preocupările um, sale în legătură cu uh, acest aspect specific al transparenței. Are cuvântul uh, Michel Dantin, apoi colegul Lyon și alții. Vă rog. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. În numele colegului Giovanni Lavia, care își se scuză pentru absența sa de astăzi, doresc să subliniez uh, poziția sa de, prezentată în amendamentele pe care le-a trimis recent. Raportorul nu este de acord deloc cu decizia de a publica numele și prenumele beneficiarilor subvențiilor PAC-ului pe un site web creat de fiecare stat membru în acest scop. După părerea lui, această dispoziție nu respectă articolele 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Colegul Lavia propune, din potrivă, comunicarea datelor uh, sub formă de coduri ad hoc imputabile beneficiarilor, astfel nu ar fi nevoie de prag minim propus de comisie um, pentru a trata informațiile în mod diferit uh, dacă sumele sunt mai mari sau mai mici de acest prag. Astfel, codul nu modifică trasabilitatea beneficiarului, raportorul estimează că astfel uh, datele rămân transparente, dar este protejată mai bine data, viața privată a beneficiarilor pac și securitatea acestora. Adaugă că aceste ajutoare pot localiza ajutoarelor, ajutoarele pentru um, că astfel uh, publicul își va da seama că agricultura creează bun public uh, la nivel local prin sprijinul agricol. Mulțumesc! Bine, grație, Michel. Mulțumesc, Michel, George Lyon și Martin Orsling, Vă rog. Uh, <coughs> thank you. Uh... Mulțumesc. Este o chestiune foarte sensibilă și am o întrebare pentru comisie. Pe ce temei putem să acționăm în așa fel încât să creăm două niveluri de transparență, unul pentru mari fermieri și cel pentru micii fermieri. Transparență înseamnă, noi așa, să publicăm totul. Și acesta ar trebui să fie principiul nostru de bază. Așa că eu voi încerca să vin cu amendamente în această privință. Mă îngrijorează faptul că se încearcă o mușamalizare prin impunerea unor coduri, dar nu știu în ce măsură asta acoperă nevoia de transparență și nu știu dacă asta vrea Giovanni Lavia. Cer un răspuns comisiei și anume, de ce creați două clase de fermieri? Unii vor avea numele publicate, alții nu. Mie nu mi se pare că e o abordare echilibrată. Mulțumesc. Martin Holzling și apoi domnul Schmidt. Martin. Mulțumesc. Și eu sunt pentru o directivă transparentă, fără derogări, fără exceptări și nu are rost să uh, încercăm să ne închidem în spatele codurilor. Codul nu va face decât să îngreuneze accesul. Iar la final, rezultatul va fi că anumiți oameni doar se vor ocupa de asta. Uh, Uniunea Europeană e transparență, e un principiu de uh, bază. Noi uh, nu avem nimic de ascuns în calitate de eurodeputați, avem declarații de interese, avem ședințe publice. De ce să nu vadă contribuabilul ce oferă agricultorilor? Agricultorul nu trebuie să se scuze. În Germania cumva lumea se, se spune că e o discuție care se bazează pe invidie. Putem să explicăm de ce fermierii primesc bani. Și e decisiv faptul că se arată diferențiat ce se plătește și pentru ce. Asta a fost greșeala la directiva trecută, că nu se făcea nicio diferență între măsurile de promovare a investițiilor, măsurile de promovare a măsurilor de mediu, ajutoarele la hectar, iar faptul că acum se corectează asta este un pas înainte pentru că așa va, toată lumea va putea să arate opiniei publice um, ce servicii prestează și uh, contra cărui cost. Mi se pare că toată lumea are dreptul să vadă pe ce cheltuim noi banii și nu are rost să ne complicăm inutil cu, în spatele codurilor. Ar trebui să avem o atitudine deschisă, pozitivă și tocmai de aceea noi suntem pentru propunerea de modificare a comisiei. Domnul, mulțumesc, Martin, domnul Schmidt și apoi domnul Sikierski. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu ce ați cu mine. Sunt de acord cu domnul Agnew mai întâi, după aceea cu liberalii. Mă înspăimântă asta, dragi colegi. Sunt aici niște chestiuni de principiu și de și practice. Eu îl respect pe Giovanni din tot sufletul, dar de data aceasta chiar nu pot fi de acord cu el. Am toată simpatia față de comisie pentru că încearcă să uh, creeze un sistem funcțional, dar uh, nu faceți decât să inițiați un coșmar kafkian. Îmi pare foarte rău. Sistemul principiilor este foarte clar. Sigur, că orice individ are dreptul la viață privată și la intimitate, și dacă, dar dacă accepti bani publici, te dezici de acele drepturi. Și în interesul transparenței și al bunei guvernanțe și al asumării răspunderii și al integrității sistemului, toate sunt foarte clare. Fondurile publice sunt fonduri de care trebuie să răspunzi, totul e transparent și ar trebui să existe informații disponibile publicului larg pentru ca toată lumea să vadă încotro se duc banii și cu ce rezultat. Iar în ceea ce privește partea practică a lucrurilor, faptul că avem uh, diferite uh, seturi de reguli de transparență pentru persoane juridice versus persoane fizice, nu avem nevoie de un sistem, avem nevoie de un sistem birocratic scump și inutil pentru a face acest mijmaș bizar pe care îl vrea Comisia voi depune, vo, noi vom depune amendamente și sper să mă sprijine colegii. Toți cei care primesc bani publici pentru încurajarea de activități în vederea obținerilor de bunuri publice va fi sub scrutinul publicului. Îmi pare foarte rău, asta e regula. Domnul vicepreședinte Sikerski și apoi Luis Capula Santos. Foarte pe scurt, mulțumesc. Regulile de alocare de fonduri sunt foarte clare în fața, le sunt foarte clare fermierilor. Există ajutor de investiții și um, pentru asta trebuie să depui anumite proiecte. Și la un moment dat, în, um, înainte de aderarea Poloniei uh, la Uniunea Europeană, pentru a primi asemenea sprijin, trebuia să depui un tabel cu toate uh, datele primite de la Uniunea Europeană. Este un bun exemplu și pentru uh, fermieri. Poate fi transpus Iar eu cred că aici se impune transparență, precum și compensații uh, pentru anumitele pierderi suferite. Propunerile, în opinia mea, sunt interesante. În Polonia au existat chiar fermieri care s-au declarat împotriva nepublicării datelor. Cineva a spus în sală că um, persoane care dețin funcții publice își publică salariile. De ce să nu se aplice asta fermierilor? Chiar nu văd nicio problemă în asta. Mulțumesc. Mulțumesc, Luis, și apoi Brita Reimers. Foarte repede, domnule președinte, doresc să îmi exprim uh, acordul Uh, față de cei care au spus că e nevoie de transparență amplă. amplă. Sunt bani publici, la urma urmei, și una e să faci publice conturile private sau uh, situația financiară privată și alta este să declar ce bani primești de la Uniunea Europeană, bani publici. Dacă lumea nu vrea să facă asta, atunci uh, mai bine să refuze banii din start. Mulțumesc. Mulțumesc, Brita Reimers are cuvântul. Mulțumesc. Nu e, o, nu e așa că ori e albă, ori e neagră. După cum a spus domnul Lavia, Uh, trebuie să ținem cont și de drepturile individuale ale fermierilor europeni și ar fi mai inteligent să vedem ce se întâmplă cu raportul de protecție a datelor, să-l parcurgem încă o dată, să vedem ce impune. Îmi dau seama că nici Comisia nu a făcut-o încă, ceea ce înseamnă că nici în propunere nu e ilustrat ceea ce conține raportul pe protecția datelor. Logic, când uh, sunt plătite bunurile publice, atunci aceste lucruri trebuie să fie prezentate transparent, dar banii publici sunt bani din bugetul european și acum uh, avem un mic sector, uh, sector uh, în care trebuie să vedem ce se întâmplă cu salariile. Pentru că la, în Uniunea Europeană, de exemplu, cei care sunt plătiți din bani europeni cu salarii europene nu își fac publice salariile, nu pot fi găsite pe internet. Uh, Trebuie să ne gândim că există diferite structuri sociale. Noi am văzut că în Germania s-a făcut așa ceva și, de fapt, am văzut că a apărut o campanie de mobbing social împotriva anumitor fermieri. Pentru că au fost uh, bani uh, uh, utilizați drept argument într-o luptă politică, au fost oameni puși la stâlpul infamiei. Îmi pare foarte rău, dar nu e posibil să se întâmple asta în plan politic de dragul transparenței. Haideți să nu ne pripim cu deciziile, uh, să nu dictăm o direcție fără a nu verifica uh, toate, tot ceea ce implică asta, pentru că dacă lăsăm la o parte, le lăsăm la o parte pe cei mici și numim doar pe cei mari, iarăși nu e bine. Uh, și nu are rost să facem tensiuni sociale la fața locului, pentru că poate oamenii nu înțeleg tot ce se ascunde în spatele plăților agricole. Adesea, subvenția este una care se traduce prin costuri nete. Și e clar că, de fapt, subvenția nu e venitul. Mulți uh, publică, subvenția ca fiind uh, un venit uh, adițional, dar trebuie să fim foarte atenți, să ne gândim foarte sincer dacă chiar putem să vedem lucrurile albe sau negre, după cum vă spuneam. Merit McGuinness și apoi domnul Agnew. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Brita Reimers, pentru că ai echilibrat puțin această dezbatere. E foarte ușor să publici informații despre altcineva. Ce aș spune eu dacă ar exista o pagină internă a Parlament care ar, public, care ar publica cheltuielile și uh, salariile uh, celor de aici, atunci și eu aș vrea să publicăm date despre fermieri. N-are rost să impunem un standard mai ridicat fermierilor și nouă unul mai scăzut. Știu că avem detalii publicate pe pagina de internet, dar una este să ai o pagină de internet specifică pentru un sector cu asemenea informații. Haideți să fim puțin uh, prudenți. În al doilea rând, spun și eu că avem nevoie, dar nu neapărat acum, despre o dezbatere, despre uh, implicațiile transparenței. Da, sunt de acord, sunt bani publici, dar sunt bani publici oferiți în mod legitim oamenilor care respectă cerințele și criteriile impuse. Alvinter e fraudă și uh, trebuie impuse sancțiuni penale. Deci noi cerem uh, publicarea datelor unor oameni care cer bani într-o manieră legitimă. Dacă o facem în, cazul unor, în cadrul unor scheme sociale, atunci haideți să publicăm și datele celor care primesc uh, beneficii pentru dizabilități sau, sau celor care primesc șomaj, nu-i așa? Și ce vom spune? Că e bine, că e transparent? Vreau să fiu de acord cu echilibrul uh, impus de doamna Reimers în această dezbatere. Fermierii n-ar trebui să-și bată acum capul. Um, ideea este că dacă s-ar publica aceste date, atunci s-ar publica uh, pe, ca să le verifice vecinii, pentru că mor de curiozitate cât câștigă fermierul de lângă ei. Dar până la urmă e vorba de uh, bani publici. Și dacă banii aceștia dacă, dacă, dacă, e, dacă banii aceștia și sumele acestea trebuie publicate pentru fermieri, să fie publicați pentru toți ceilalți care se bucură de ajutor social, de ajutor pentru handicap și așa mai departe. Uh, Și aș vrea ca toată lumea să se gândească puțin la, la ceea ce am spus. Mulțumesc! Mulțumesc, May Reed. Da, este un subiect foarte delicat, trebuie să fim atenți. Și acum urmează domnul Agnew și mai târziu domnul Sarvama. Mulțumesc, domnule președinte. De când sunt în Parlamentul European, cuvântul solidaritate tot apare pe ordinea de zi, dar uh, aici a apărut cu un dublu sens. Solidaritate între uh, eurodeputații din Regatul Unit, nu prea sunt de acord cu Alan Smith și cu George Lyon, dar ei au fost astăzi de acord cu mine și astăzi sunt și eu de acord cu spusele lor în legătură cu transparența. Dar vedem și un alt soi de solidaritate. Doamnele se unesc împotriva domnilor. Ce se întâmplă oare? Eu cred că transparența este esențială E vorba de sume substanțiale din bani publici plătite fermierilor și publicul are dreptul să știe cine primește acești bani și să meargă chiar la fermele respective, să vadă cum sunt cheltuiți banii lor, ai contribuabilor. Dar mai este și un alt motiv pentru transparență. Pentru că presa vrea să știe uh, cum sunt plătiți banii, iar fermierii la rândul lor pot să uh, arate că dacă ei nu mai au activitate, dacă nu mai au culturi, atunci nimeni nu mai are uh, alimente. Și apoi, în ceea ce vește banii Um, din Regatul Unit, aceștia sunt uh, bani cu care sunt plătiți disproporționat fermieri din alte țări, așa că cetățenii mei au dreptul să știe. Mulțumesc! Sarvama es... Domnul Sarvama și apoi uh, domnul Schmidt din nou. Uh, Doamnelor și domnilor, vreau să vă dau un exemplu practic. De fapt, despre ce vorbim astăzi aici? Voi încerca să fiu calm și la locul meu. Înțeleg lucrurile spuse de colegii mei, de Brita, de Mayrid. În Finlanda, cel care este președintele Consiliului Director al uneia dintre băncile cele mai mari din uh, Europa și probabil cel mai bogat din peninsula Scandinavie, de fapt, de, Scandinavie, de fapt sigur din Finlanda cel mai bogat, ține titlurile tabloidelor de ani de zile. Se spune despre el că este cel uh, mai uh, uh, sprijinit de, de, prin banii publici uh, de la Uniunea Europeană, ca și fermier. Și n-am văzut uh, nicio acțiune de mobbing social împotriva lui. N-am văzut oameni mergând la el la ferme să vadă exact despre ce este vorba. Transparența înseamnă încredere. Este aerul pe care îl respirăm sau așa ar trebui să fie. Exact cum a spus domnul Agnew pe termen lung, cred că rămâne de văzut totuși care vor fi consecințele, dar până la urmă, doar așa vom uh, consolida uh, discuția care are loc pe marginea acestor bani și depinde de noi și de fermierii care sunt uh, um, vizați ce fac aceștia la urma urmei. Îl respect pe Giovanni și nu e o chestie personală în niciun caz. De data aceasta, eu sunt de partea domnilor. Da, așa se face că astăzi sunt toți bărbați în această tabără. Mulțumesc. Din nou a cerut cuvântul uh, Paul Schmidt, uh, uh, Ellen Schmidt, mă scuzați, și apoi doamna Paulson. Nu mă bag în politica egalității de gen a domnului Agnew, dar voiam să uh, revin pentru că e o dezbatere foarte importantă și tindem să deviem de la subiect. Nu e vorba de dreptul la viață privată, la intimitate, nu e vorba de beneficii sociale, ci e vorba despre integritate în fața publicului. Pentru că avem uh, uh subvențiile din politica agricolă comună și trebuie să vedem care este scopul acestora și ce rezultat au adesea discutăm despre uh, câte lucruri bune le oferă, oferă pacul, mai ales pentru că Acolo oferă bune publice, dar problema este că noi nu vă spunem cine vă oferă bunurile publice, în ce măsură și așa mai departe. Deci ideea este că dacă uh, îndepărtăm aceste obstacole și dacă nu mai sunt secrete, va fi foarte bine să arătăm exact de ce sunt atâția bani în agricultură, pentru că asta se întâmplă pe exploatațiile cu biodiversitatea și așa mai departe. Nu putem să fim la fel de agresivi cu beneficiile pe care oferă bunurile publice de aici, este din cauza că înțelegem greșit secretomania în acest caz. Îmi pare foarte rău. Mulțumim și acum doamna Paulson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori să spun domnului Aniu că poate nu mai sunt femeie, poate sunt prea bătrână pentru a mai fi femeie. Zece copii, uh, un număr mare de nepoți și un strănepot deja, um, pot să vă spun că vin dintr-o parte a Europei unde cam totul este liber, deschis și uh, um, toată lumea poate avea practic la orice informație. Vecinii mei pot uh, să intre pe internet să vadă uh, cât prime salariu, uh, câte uh, impozite plătesc, uh, câți bani am la bancă, cu cine Uh, sunt căsătorite și așa mai departe. Toate aceste informații sunt publice în Suedia. Acum, noi dorim un compromis. Eu cred că Comisia a spus că se dorește Uh, să se publice și o justificare de ce s-a dat această sumă. Cred că aceasta este o schimbare de la un sprijin direct pentru completarea venitului spre o plătire a fermierilor pentru ce fac. Nu e vorba de subvenții, e vorba de servicii. Și cred că trebuie să scăpăm de termenul subvenție, să spunem că este o plată uh, pentru un serviciu esențial în interesul publicului. Nu e vorba de publicarea în sine, e vorba de modul în care prezentăm acest lucru publicului. Cred că putem găsi un compromis uh, pe baza ideii a ce se publică și cum se publică. Mulțumesc! Grazie! Mulțumesc, doamnei vicepreședinte Paulsen. Acum are cuvântul Michel Dantin. Iau cuvântul acum în numele meu și nu în numele lui Giovanni Lavia și voi transmite um, dez, rezultatele dezbaterii de astăzi. Dragi colegi, eu cred că trebuie să revenim la punctul de plecare. Acum 50 de ani, când s-a creat politica agricolă comună, am făcut o alegere colectivă și anume ca Uh, consumatorul să nu își plătească alimentele la prețul real. Și ajutorul pentru agricultori este compensarea faptului că consumatorul plătește mai puțin. Deci dacă nu plătește consumatorul, plătește, se plătește din impozit, prin ajutoarele directe. Înțeleg discursul în legătură cu transparența și nu sunt opus acestuia. Problema este în ce condiții se oferă această transparență, publicarea cifrelor brute, ce înseamnă acest lucru când se analizează cifrele brute și realitatea fermei respective, când ne dăm seama că anumite culturi în ultimii ani ajutoarele directe au putut reprezenta până la 110 sau 120 din venitul real al uh, agricultorului respectiv, a publica uh, un lucru fără informații despre celălalt ar putea să părea că dăm informații greșite. Eu știu că presa vinde ziare Uh, publicând sumele pe care le-au primit unii și alții. Dar prezentarea acestor cifre, uh, așa, uh, fără să ne gândim bine, nu ar face decât să răutățească um, sentimentele agricultorilor. Am fost în mai multe state membre în ultima vreme și peste tot agricultorii au spus același lucru. Nu dorim ajutoare, dorim prețuri mai bune și publicarea cifre, ehm, ajutoarelor în cifre brute nu va face decât eh, să-i facă pe agricultori să se simtă și mai vinovați. 6% din eh, fermieri au mai puțin de 35 de ani. Dacă dorim să incităm pe tineri să eh, se apuce de această meterie, trebuie să vedem sub ce formă încurajăm această transparență. Nu sunt împotriva transparenței, dar trebuie să fie o transparență gândită, nu una brută. Bine, grație, Michel. Mulțumesc, Michel. Domnul Sarvama, din nou, vă rog. I think... Foarte pe scurt. Cred că trebuie să ascultăm recomandările lui Michel Dantan și doamnei Paulson să ajungem la un compromis în care informațiile să fie suficiente pentru, uh, dar și justificări suficiente uh, a sumelor respective. Mulțumesc, doresc să spun și eu câteva lucruri. Sunt absolut de acord uh, cu transparența, uh, cu principiul transparenței ca noi toți. Nu e niciun dubiu că dorim uh, să se asigure cât mai multă transparență și cred că și Giovanni Lavia dorește acest lucru. Dar problema este că nu trebuie să se transforme acest pas înainte, just și important înainte, pe care transparenței, la un risc uh, de liste în toate zilele locale cu nume, prenume și sume primite de la APAC, care în anumite zone ar putea, ar putea crea dificultăți. Deci ideea este să se găsească un punct de echilibru pentru a nu descuraja transparența, dar să evităm abuzurile acestei transparențe din motive nu că nu se cunosc sumele, dar din alte scopuri. Eu cred că se poate face ceva, să vedem ce soluție echilibrată ne poate propune comisia. comisia. Vă mulțumesc pentru dezbatere. Domnul director Megel dorește să revină, să facă câteva observații, numai puțin George Lyon mai întâi și apoi domnul uh, director de la comisie. O întrebare. Am citit hotărârea Curții de Justiție și mă întreb dacă Comisia ne poate explica de ce consideră că astfel se va respecta hotărârea Curții, pentru că eu nu sunt convins că această, în această problemă se rezolvă problemele menționate de curte. Curtea, eh, Comisia consideră că astfel se respectă hotărârea curții? la domanda, grazie. Este o întrebare importantă, dau cuvântul domnului director Megel. Eh, Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să răspund la mai multe întrebări. Eu cred că nu trebuie să uităm faptul că nu pornim de la zero. Publicarea datelor privind plățile a început în 2009-2010 și deja statele membre au făcut acest lucru. Și informațiile, din informațiile pe care le-am primit în legătură cu efectele transparenței, este că în primele săptămâni după publicarea datelor, în, ple- în presă se vorbește puțin despre plățile cele mai ridicate. Nu se publică plățile făcute fiecărui uh, agricultor mic. Apoi discuția se calmează și nu se mai uh, uh, vorbește despre asta am avut o comunicare cu actorii interesați care nu ne-au spus că transparența le pune probleme majore. Mm, cum că ar apărea dezbateri cu conflicte de, pe bază de gelozie. Iată, trebuie să țină cont de consultare. Faptul că am făcut această propunere Uh, motivul acestei propuneri este foarte simplu. În hotărârea Curții de Justiție s-a spus că o parte din uh, condițiile precedente erau uh, invalide pentru că, conform hotărârii curții nu se respecta dreptul la protecția datelor din cadrul drepturilor fundamentale. Curtea a spus că legiuitorul nu a spus clar, nu a arătat faptul că a examinat opțiuni care aveau mai puține repercusiuni asupra acestor drepturi fundamentale. Și deci curtea ne-a cerut mai întâi să studiem cu mai multă atenție chestiunea, să studiem diferitele opțiuni și să ținem cont de ce se spunea foarte clar în hotărâre, de exemplu, dacă se fac diferențieri în funcție de sumele plătite și am, am vorbit despre pragul pe care îl introducem, Tocmai din acest motiv, pentru că se, pac, se pot face astfel diferențieri, se pot introduce modalități specifice în funcție de frecvența plăților, natura plăților, substanța plăților și așa mai departe. Veți, dacă citiți propunerea, veți regăsi aceste elemente, un prag care scutește de la aplicarea acestor prevederi uh, agricultorii foarte mici și pragul ales de noi ni se pare unul obiectiv pentru că este un prag dacă s-ar regăsi în legislația privind plățile directe dacă acesta este adoptată conform programului pentru agricultorii mici. Dar, oricum, propunerea noastră este o reacție directă la hotărârea Curții de Justiție. Bineînțeles, suntem convinși că cu această propunere um, respectăm uh, hotărârea din uh, mm, hotărârea Curții de Justiție. Aș dori să clarific un lucru, poate nu l-am spus clar la început propunere, în propunerea noastră nu se face o distinție între publicarea datelor pentru persoane fizice și juridice. Se acoperă atât problem, persoanele fizice cât și cele juridice, pentru că considerăm că nu există niciun motiv uh, valid pentru a face o distinție între cele două grupuri și, în plus, ar fi foarte complicat pentru statele membre să o facă, pentru că s-ar aplica alte criterii juridice. Să... Doamna Reimers a spus că va trebui să se clarifice mai bine de ce se fac aceste plăți, uh, deci care este scopul plăților și alți deputați au menționat acest lucru. Dar tocmai asta se spune în propunere. În propunere se spune foarte clar că sumele trebuie publicate cu o explicație, justificare în legătură cu natura și substanța măsurilor respective. Pentru a permite pe viitor contribuabilului să consulte lista publicată, să verifice ce măsuri uh, sau uh, conform căror măsuri un fermier primește plățile respective și să vadă motivul, substanța și natura măsurii respective pentru ca contribuabilul care citește lista să înțeleagă pentru ce s-a făcut această plată. Domnul Dantan a făcut o propunere și anume să nu se publice doar cifrele brute, ci și cifrele nete. Am putea examina această idee, poate din punct de vedere intelectual, dar eu cred că asta duce la o povară administrativă pentru statele membre care ar face practic imposibilă publicarea acestor date. Singurele date disponibile, în mod clar, sunt cele care se referă la plățile făcute. Este foarte clar că date nete ar necesita calcule economic de ordin economic și ar putea fi contestate. Am menționat numărul de cazuri uh, care trebuie să intre în uh, această prevedere. E vorba de șapte, mm, șapte milioane și jumătate de cazuri în fiecare an. Ar fi absolut uh, uh, imposibil acest lucru. Ideea este să se spună contribuabilului câte subvenții au fost plătite. Acestea sunt sumele pe care le cunoaștem și pe care statele membre le pot publica fără a avea probleme suplimentare. Aș vrea să mai reacționez la un lucru. Acum câteva luni, în cadrul discuției legate de regulamentările financiare, Parlamentul a negociat și am acceptat un text care conține un angajament clar în favoarea principiului transparenței și publicării datelor privind plățile, nu doar pentru agricultură, să nu credeți că e vorba doar sectorul de sectorul agricol aici. E vorba și de plățile făcute de Comisia Europeană în cadrul uh, gestionării managementului direct, plăți prin uh, management indirect, plăți din cadrul fondurilor structurale, ținându-se întotdeauna cont de aspectele specifice ale regimului respectiv. Deci nu discutăm Uh, condiții care i-ar separa pe fermieri de situația altor uh, persoane care primesc subvenții. Dar încercăm să găsim un sistem adecvat pentru această categorie și pentru a face față acestui număr foarte ridicat de cazuri, dându-se informații utile, necesare contribuabililor să înțeleagă despre ce e vorba aici. Deci, foarte pe scurt, cred că respectăm Carta Drepturilor Fundamentale, așa cum se spune și în uh, avizul uh, Oficiului pentru Protecția Datelor. Am făcut o propunere care, pe de o parte, este un angajament în văvarea principiului transparenței și, în același timp, respectă drepturile individuale ale beneficiarilor plăților agricole. Mulțumesc! Va bene. Vă mulțumim, domnule director Mögel. Cred că am epuizat acest punct. Nu știu dacă domnul director Mögel dorește să, imed- să ia imediat cuvântul pentru a adăuga informații în legătură cu Croația. Nu cred că vom avea o dezbatere în legătură cu Croația, dar dacă doriți să ne puneți la curent pe scurt, pentru că celelalte puncte, 11, 12 și mai departe, se referă la extinderea Uniunii la Croația și um, actualizării propunerilor legislative privind reforma PAC-ului. Thank you very much, uh, Chairman. This is the second point. Mulțumesc, domnule președinte. Este al doilea punct uh, acoperit de regulamentul orizontal și tocmai discutam despre transparență, dar și despre propunerile pe care le-a făcut Comisia pentru plățile directe, pentru OMC-ul unic și pentru um, plata unică. După cum știți, avem aderarea pentru iulie 2013 și de aceea Comisia pe 6 iulie 2012 a adoptat um, o amendare a CFM pentru a vedea exact ce se întâmplă cu uh, bugetul care trebuie alocat uh, Croației uh, odată ce devine membru de plin. Am considerat că este necesar să amendăm și propunerile pentru PAC, altminteri ne confruntăm cu riscul că intră în vigoare reforma PAC, dar amendamentele necesare pentru aderarea Croației din iulie 2013 încolo nu vor fi fost pregătite. Aceasta, acesta este fondul propunerii. Practic, ce propunem noi? Un exercițiu tehnic care nu implică ajustări politice de niciun fel. Vrem doar să facem ca negocierile de aderare să fie incluse în reformă și să ținem deja cont de câteva chestiuni a priori, dat fiind că uh, Croația va intra în Uniunea Europeană. În ceea ce privește OMC-ul, uh, mă scuzați, OCP-ul, Organizația Comună a Pieței, aici avem două aspecte care trebuie să fie analizate. Odată avem uh, top-up-urile și apoi Croația va avea posibilitatea să utilizeze banii din dezvoltarea rurală pentru finanțarea uh, CNDP. Practic sunt uh, acele elemente uh, care vizează etapa intermediară, plățile directe naționale. As regards rural development is... Iar uh, nu trebuie să uităm că aici e vorba de modularea uh, voluntară a anumitor fonduri neutilizate. Cât despre plățile directe, uh, Croația a optat deja să adere la schema SPS a plăților unice. Deci, În propunerea comisiei, toate acestea se leagă de introducerea treptată a mecanismului. Deci ne imaginăm că și Croația va fi tratată la fel ca alte state membre. Deci încep cu 25% și se crește până se ajunge la nivelul uh, uh, de plin. Mai sunt niște sugestii pentru plățile naționale directe complementare. Aici uh, finanțarea se va face din bani de la dezvoltarea rurală. La plățile directe mai e și o, chestie, o chestiune specifică. E vorba de mine terestre. Știți că în anii 90 Croația a făcut parte din conflictul balcanic. Prin urmare, există în continuare zone agricole, pământuri agricole minate unde se face deminare și acum. Asta înseamnă că pe măsură ce trece timpul, zonele relevante deminate pot fi reintroduse în circuitul agricol. Deci de aceea trebuie crescut numărul de hectare agricole și numărul de drepturi care pot fi oferite pentru aceste zone agricole deminate. Există o sumă maximă de 9,6 milioane, bani puși deoparte pentru finanțarea a, acestor a, pentru finanțarea rezultatelor de la negocierile de aderare. În ceea ce privește o actualizare a declarațiilor financiare, clar, acestea trebuie actualizate. Aici nu avem nicio surpriză, e vorba de propunerea actualizată de la cadrul financiar multianual care ține cont de aderarea Croației la Uniunea Europeană începând cu 2013. În încheiere vreau să vă spun că, bineînțeles, Comisia e la dispoziția dumneavoastră pentru orice discuții tehnice legate de această propunere. Ce privește modificarea propunerii. Vreau să spun încă o dată că nu se fac modificări de substanță la propunerea comisiei. E important să nu uităm asta. E doar un exercițiu tehnic legat de aderarea Croației. În textul reformei, deci au fost introduse toate măsurile ce țin de aderarea acestei țări. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte bine. Vă mulțumesc, domnule director. Nu cred că avem intervenții la acest aspect specific referitor la Croația. Prin urmare, încheiem și acest punct de pe ordinea de zi. Acum, ultimul punct de pe ordinea de zi dacă nu sunt uh, intervenții, eu cred că putem încheia lucrările. Ne vedem pe 5 și pe 6 noiembrie pentru următoarea noastră ședință. Îi rog însă pe coordonator să rămână 10 minute pentru a termina ce n-am uh, pentru a termina ce am început azi dimineață.